Cari colleghi, diamo inizio alla... Dragi colegi, să începem voturile. Înainte de a începe voturile, aș dori să vă spun că Comisia Economică a propus o modificare la un text uh, propus de Parlamentul European care va fi publicat în procesul verbal al uh, ședinței conform uh, articolului 216 alinatul 4 din regulament. Această modificare, această rectificare este considerată ca fiind adoptată cu excepția situației în care 40 uh, deputați sau uh, un grup politic în următoarele 48 uh, de ore cer un vot. Sunteți gata să putem începe votul? Sunteți gata de vot? Ordinea de, ju de zi are pe vot vot conform procedurii simplificate privind raportul domnului Răl privind uh, statutul Agenției Internaționale privind energiile regenerabile. Uh, pun la vot raportul uh, prin vot cu apel nominal. Ați votat cu toții? Unii spun da, alții spun nu. Cred că trebuie să apărăm drepturile, inclusiv drepturile celor care nu au sosit încă în sală. Cred că toți uh, membrii au votat. Foarte bine, votul s-a închis. 478 voturi exprimate, 453 pentru, 13 împotrivă, 12 abțineri. S-a adoptat. Domnul Cazini. N-am uh, avut timp uh, să votez la timp, aș fi votat da. Foarte bine. O să informăm pe cei în cauză de acest lucru și o să ținem cont de domnul uh, Cazini și votul său pentru. Apoi avem raportul uh, de Castro în legătură cu acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune. Supun la vot acest uh, raport prin vot cu apel nominal. Avete votato tutti? Allora la votazione è chiusa. A votat toată lumea? S-a închis votul. Votanti 543. 543 de voturi exprimate, 542 pentru, 1 împotrivă. o majoritate bulgară pentru domnul De Castro, dar nu are nicio legătură cu uh, Bulgaria de astăzi, care este o țară democratică, profund democratică. Apoi, raport, un vot în procedură simplificată, un alt raport al domnului De Castro privind delegarea sarcinilor de testare în laborator. Supun la vot prin vot cu apel nominal. Ați votat cu toții? S-a închis votul. 577 de voturi exprimate, 534 pentru, 29 împotrivă, 14 abțineri. Și acest raport s-a adoptat. Și acum ajungem la raportul doamnei Hübner, din nou în procedura simplificată, în legătură cu reducerea ratei accizelor în Madeira și Azore. Supun la vot acest raport prin vot cu apel nominal. Votul este deschis. Ați votat cu toții. Votul s-a închis. 604 voturi exprimate, 579 pentru, 13 împotrivă, 12 abțineri. Deci raportul s-a adoptat. Domnul Martin a cerut să intervină. Aș fi uh, dorit să votez da, însă cartela mea de vot se pare că nu funcționează. Nu a funcționat. funcționat la macchina. Ah, sì, sì. Prendiamo atto della sua segnalazione. Relazione Geringer. Luăm note că acum urmează raportul Lidia Juana Geringer de Ödenberg în legătură cu conservarea păsărilor sălbatice. Supunem la vot acest raport prin vot cu apel nominal. A votat toată lumea. S-a închis votul. 619 voturi exprimate, 592 pentru, 23 abțineri, 4 împotrivă. Deci, raportul doamnei Geringer de Odenberg a fost adoptat. Al doilea raport al doamnei Geringer de Odenberg, din nou conform uh, procedurii simplificate în legătură cu aparatele cu gaz. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Avete votato tutti la votazione deschis votul. 638 favorevoli. 638 de voturi, 618 pentru, 11 împotrivă, 9 abțineri. Deci și acest raport al doamnei Geringer se adoptă. Al treilea raport al doamnei Geringer în legătură cu furnizarea de servicii mass media audiovizuale. Din nou, în uh, cadrul procedurii simplificate, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 641 de voturi, 620 pentru, 13 împotrivă, 8 abțineri. Din nou, un rezultat pozitiv și raportul doamnei Geringer se adoptă. Al patrulea raport al doamnei Geringer, legătură cu protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la asbest la locul de muncă. În uh, procedură simplificată s-a deschis votul. la votazione. A votat toată lumea. S-a închis votul. 654 de voturi, 643 pentru, 0 împotrivă și 11 abțineri. Mulțumim. Felicitări doamnei Geringer pentru cel de-al patrulea raport adoptat. Al cincilea raport al doamnei Geringer conform procedurii simplificate, în legătură cu controlele veterinare ale animalelor provenite din țări terțe. S-a deschis votul. Avete votato tutti? Votazione A votat toată lumea. Se închide votul. 657 de voturi, 644 pentru, 11 împotrivă și 2 abțineri se adoptă și acest raport. Al șaselea raport al doamnei Geringer, care privește rețeaua de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole. Vot cu apel nominal, se deschide votul. S-a închis votul. 657 de voturi, 632 pentru, 17 împotrivă, 8 abține. Se adoptă și acest raport. Al șaptelea raport al doamnei Geringer, care privește condițiile de sănătate animală, care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și ouă pentru incubație. Supun acest raport la vot prin Apel nominal. La votazione è chiusa. S-a închis votul. 662 de voturi, 641 pentru, 15 împotrivă, 6 abțineri și acest raport este adoptat. Al optulea raport al doamnei Geringer în legătură cu bovinele de reproducție de rasă pură. S-a deschis votul cu apel nominal. S-a închis votul. 655 de voturi, 633 pentru, 13 împotrivă și 9 abțineri. Doamna Geringer a, a reușit să adopte cu succes 9 rapoarte. Mă întreb dacă nu cumva este un record. Acum trecem la raportul domnului Busutil în legătură cu acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Mauritius privind exonerarea de obligația de a deține vize de scurtă ședere. Din nou, conform procedurii simplificate și vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 662 de voturi, 602 pentru, 32 2 împotrivă, 28 de abțineri. Se adoptă și acest raport. Al doilea raport al domnului Busutil, acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere, s-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. 667 de voturi, 610 pentru, 28 împotrivă, 29 de abțineri. Se adoptă și acest raport, așadar. Al treilea raport al domnului Busutil, acordul dintre Comunitatea Europeană și Barbados privind exonerarea de obligația de a deține vize de scurtă ședere. S-a deschis votul. S-a închis votul. 663 de voturi, 604 pentru, 29 împotrivă și 30 de abține. Domnul Busuti, felicitări pentru adoptarea acestui raport. Urmează al patrulea raport al domnului Busuti, acordul, acordul dintre Comunitatea Europeană și Federația St. Kitts și Nevis privind exonerarea de obligația de a deține vize de scurtă ședere. S-a deschis votul cu apel nominal. S-a închis votul. 664 de voturi, 603 pentru, 28 împotrivă și 33 de abțineri. Deci și acest raport este adoptat. Al cincilea raport al domnului Busutil, acordul dintre Comunitatea Europeană și Antigua și Barbuda privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. este S-a închis votul. 672 de voturi pentru, 612 voturi pentru, 29 împotrivă, 31 de abțineri. Al șaselea raport al domnului Busutil acordul dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere. S-a deschis votul cu apel nominal. Votul s-a închis. 672 de voturi, 608 pentru, 31 împotrivă și 33 de abțineri. Și acest raport a fost adoptat. Felicitări domnului Busutil, care a reușit să adopte șase rapoarte într-o sesiune de vot. Urmează raportul doamnei Haug în legătură cu proiectul de buget rectificativ 9 pe 2009 care privește cu tremurul din Italia, secțiunea 3. Supun la vot acest raport care necesită o majoritate calificată. S-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. 673 de voturi, 654 pentru, 4 împotrivă, 15 abțineri. Acest raport al doamnei Haug este adoptat. Mulțumesc doamnei Haug, mulțumesc în numele Italiei. L'ordine del giorno reca la votazione secondo la procedura semplificata della relazione onorevole Bog. Urmează raportul conform procedurii simplificate al domnului Böge în legătură cu mobilizarea Fondului European pentru adoptarea la globalizare. Vot cu apel nominal și este nevoie de o majoritate calificată. S-a deschis votul. La votazione chiusa. Votanti 677 favorevoli. S-a închis votul, 677 de voturi, 598 pentru, 49 împotrivă, 30 de abțineri. Felicitări, domnule Böge, raportul dumneavoastră a fost adoptat. Urmează raportul Wallace, în legătură cu cererea de ridicare a imunității lui Marek Sivieț. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. è chiusa la votazione votanti 671 favorevoli s-a închis votul 671 de voturi 639 pentru 17 împotrivă și 15 abțineri deci acest raport a fost adoptat urmează raportul Coelho în legătură cu instituirea unui mecanism de evaluare în vederea monitorizării aplicării acquis Schengen. Nu există amendamente la acest proiect de decizie, deci o supun la vot. S-a deschis votul.